Um, Happy New Year, everybody. Uh, welcome back. It... Bună dimineața tuturor, an nou fericit, bine ați revenit, e foarte frumos să vă văd pe toți. Începem cu o oarecare întârziere, dar uh, nu avem ce face. Haideți, deci, să începem cu subiectul 1 de pe ordinea de zi. Vă informez că această săptămână va fi transmisă pe internet mai puțin punctele cu ușile închise, care vor veni mai târziu. Sloturile de pe ordinea de zi sunt pur indicative. Se pot schimba pe parcursul reuniunii. Parcă la 9.40 vine comisia, deci e posibil să avem o scurtă pauză înainte de asta, dar depinde cât ne întindem la celelalte subiecte de dinainte. Dacă nu sunt obiecții, considerăm ordinea de zi adoptată? Nu sunt obiecții. Se adoptă. Încep cu comunicările președintei. La reuniunea din 3 decembrie, coordonatorii au decis să aloce uh, funcția de raportor permanent pentru perioada ianuarie 2020-iunie 2020 pe următoarele subiecte. Temei juridic, doamna Melchior Riniu, subsidiaritate, domnul Le Breton de la IDE, chestiuni de contencios, domnul Didier de la PPE, comitologie, uh, Uh, delegarea puterilor legislative, acte delegate, domnul Toussaint, se confirmă, e de la verzi în orice caz, codificare și revizuiri, ECR. Dar parcă încă nu ni s-a comunicat numele membrului ECR. Și s-a convenit că pentru subiectele notificate Comisiei înainte de numirea de raportori, Raportorii permanenți pentru codificare și revizuire și pentru temeiul juridic, care au fost activi în următorul se eh, semestru, vor încheie, încheia prezentările și eh, avizele înainte eh, de votul în comisie. Îl numim pe domnul Tusson de la Vers ca raportor pentru ridicarea imunității domnului Verhofstadt, domnul Sejurne de la Renew, raportor pentru cererea de ridicare imunității domnului Alvaro Amaro și domnul Halik, Halichi, raportor de la PP, pentru solicitarea ridicării imunității domnului Gunar Beck. Apoi, îl vom numi pe domnul Iban Garcia del Blanco, raportor sau persoană de contact pentru întrebări legate de Comisia de Bugete a EU-IPO până în data de decembrie 2021. Apoi, în ceea ce privește autorizările, vom avea următoarele rapoarte INI organizarea de evenimente sportive în mediul digital, statutul asociațiilor europene transfrontaliere și a organizațiilor non-profit, uh, răspunderea corporată și due diligence la nivel corporatist, finanțarea uh, fondurilor fiduciare, guvernanță corporatistă durabilă și răspunderea companiilor pentru daune de mediu. Primele patru vor fi legislative, apoi ultimele două vor fi nelegislative, rapoartele. Apoi am fost de acord să depunem o întrebare orală în ceea ce privește obiectele ilegale printate în 3D. Am decis să o invităm pe doamna vicepreședinte Margarete Vestager de la Comisie și pe domnul Thierry Breton de la Piața Internă la următoarele reuniuni și invităm Comisia și sau un reprezentat un reprezentant al grupului la nivel înalt în ceea ce privește Răspunderea pentru noile tehnologii, uh, inteligența artificială și alte tehnologii digitale care se dezvoltă. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale. Dacă până la sfârșitul uh, reuniunii nu sunt obiecții, procesul verbal al reuniunii din 3 decembrie se consideră adoptat. Avem două seturi de procese verbale neadoptate, neaprobate încă pentru noiembrie. Ele vor fi gata pentru următoarea noastră reuniune din ianuarie. Nu avem chestiuni de subsidiaritate la punctul 4. Trecem la punctul 5. E vorba de reguli și principii generale în ceea ce privește mecanismele de control uh, de către statele membre și de comisie în ceea ce privește exercitarea puterilor de implementare. Raportorul domnul Sayer nu este prezent, așa că domnul Fos, uh, cu generozitate, e de acord să intervină în numele domniei sale, să facă o prezentare și să ne vorbească pe acest subiect. Domnule Fos, Vă rog, dacă sunteți gata să interveniți, acum e momentul. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Așadar, în numele domnului Sayer, care e absent, și cu privire la acest subiect, după declarația domnului președinte Juncker din uh, discursul cu privire la starea Uniunii pentru anul 2016, furnizat în 2017, în februarie, Comisia a decis să amendeze un regulament uh, pentru comitologie pentru a spori transparența și asumarea răspunderii la nivelul procesului decizional care duce la adoptarea unor acte de implementare. În propunere, Comisia a sugerat ca Sistemul de comitolo- a sugerat că sistemul de comitologie funcționează destul de bine pentru majoritatea deciziilor, dar în ceea ce numește anumite cazuri, în ceea ce privește anumite cazuri uh, mai sensibile, situația se complică. Regulamentul propus a venit ca un răspuns la aceste cazuri problematice legate de autorizarea OMG-urilor, de pildă, sau în ceea ce privește substanța activă din glifozat. În aceste situații, niciodată nu s-a găsit o majoritate calificată între statele membre pentru sau împotriva autorizării OMG-urilor sau a glifozatului în comisia de apel, ceea ce înseamnă că a fost un rezultat fără aviz, no opinion outcome. La cum arată comitologia la ora actuală, dacă nu se găsește o majoritate calificată pentru sau împotriva propunerii, deci dacă există acest rezultat de tip no opinion, atunci Comisia poate adopta un act de implementare și va, sau nu. În funcție de justificarea propunerii, Comisia a considerat sau poate considera că statele membre au o anumită răspundere în aceste situații specifice. Astfel, Comisia a propus mai multe schimbări la regulamentul de comitologie. Între altele, dorește să reducă riscul de a avea acest scenariu de tip uh, zero aviz. Între schimbări, apare ideea de a schimba uh, regula de vot pentru a <coughs> reduce posibilitatea de abținere și pentru a evita tocmai aceste scenarii de no opinion în comisiile de apel. Să se facă publice voturile reprezentanților naționali și să se poată trimite chestiunea inclusiv la Consiliu. În timpul procedurii la Parlamentul European, cinci comisii, AFCO, ITRE, INTA, ENVI și ECON, au furnizat un aviz. Mare parte dintre acestea sublinează importanța de a menține cadrul de comitologie așa cum este el acum, pentru că funcționează. Se sugerează totuși să se facă ceva la nivel de transparență pentru a o spori. La Consiliu procedura e blocată. Pe 2 martie 2018, Serviciul Juridic al Consiliului a înaintat un aviz negativ în ceea ce privește acest regulament. Potrivit poziției Consiliului, regulamentul propus încalcă principiul echilibrului instituțional și se bagă în competențele statelor membre, după cum și depășește principiul uh, cooperării sincere. În ceea ce privește acest blocaj, Viitorul acestei propuneri este cu semnul întrebării. Mulțumesc pentru această prezentare excelentă. Sunt membrii care doresc să intervină? Come, can I mm-hmm. come to După aceea? Uh, first of all, uh, happy new year to, to all. Yeah. În primul rând, anul fericit tuturor din partea mea. Colega mea, Betina Bolaf, nu este în măsură să fie la această reuniune, pentru că în același timp are loc și reuniunea LIBE, dar am primit și eu o scrisorică pe care vă voi prezenta. Vă voi prezenta. În ceea ce este regulamentul de comitologie, aici avem unul din dosarele neterminate din ultimul mandat. Regulamentul se axează pe niște mecanisme de control în statele membre și în uh, regulile curente, dacă cele două comisii nu furnizează un uh, aviz, din cauza, de exemplu, lipsei majorității calificate între statele membre sau din cauza faptului că nu s-a ajuns la un rezultat în Comisia de Apel, apare o mare problemă, pentru că decizia luată de comisie nu are susținere politică clară. Dar aceste decizii adesea au un impact direct asupra cetățenilor europeni sau asupra mediului de afaceri, când e, de exemplu, vorba de organisme modificate genetic sau de glifozat. Consiliul nu a adoptat o poziție generală Subiectul acesta este foarte sensibil din punct de vedere politic, chiar revizuirea este sensibilă. Ne bucură faptul că sunt discuții acum în Parlamentul și că munca noastră continuă, dar să fim atenți să nu transmitem un mesaj greșit. Să spunem foarte clar că nu Parlamentul European este cel care blochează revizuirea, ci statele membre. Consiliul trebuie să-și accelereze munca pe acest dosar important. Acum pe conținut. Colega mea are o atitudine pozitivă față de propunerea Comisiei pentru îmbunătățirea procesului decizional. E de acord că regulile trebuie să fie schimbate pentru a reduce riscul de a avea un scenariu fără aviz în comisii. Înseamnă că doar statele membre care sunt prezente trebuie considerate ca participând în ceea ce privește calcularea majorității calificate necesare. Și dacă există acest scenariu de zero aviz, să fie posibilitatea de a contacta Comisia de Apel la nivel ministerial pentru a spori asumarea răspunderii politice pe anumite dosare sensibile în statele membre. Transparența e mereu importantă pentru grupul nostru. Prin urmare, voturile din Comisia de Apel ar trebui să fie publicate. Asta ar îmbunătăți asumarea răspunderii la nivelul statelor membre. La o adică, trebuie să avem grijă că procesul decizional este îmbunătățit, el să fie transparentizat. Și, doar dacă sporim transparența, vom fi în măsură să responsabilizăm statele membre și să le determinăm să uh, își asume uh, deciziile luate. Iar în ceea ce privește Parlamentul, rolul său trebuie să fie consolidat în ceea ce privește pro revizuirea procedurii de comitologie. Doamna Volaf, colega mea, așteaptă cu nerăbdare să lucreze cu domnul Sayer, sper că l-am pronunțat corect, spune președintele, cu ceilalți raportori din umbră de asemenea și speră să se țină cont de contribuțiile ei. Săptămâna viitoare vom avea posibilitatea de a vorbi chiar în plenară despre acest subiect Comisia și Consiliul vor face declarații în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Scrisoarea să fie atașată procesului verbal, vă rog. Mulțumesc, domnul Durand. Voi fi mai puțin formal, nu voi cere ca intervenția mea să apară în procesul verbal. E adevărat că intervenția domnului Fos a fost una foarte clară. Nu dumneavoastră vă ocupați de acest raport însă. Intervenția dumneavoastră ați uh, menționat două lucruri. În legătură cu primul, nu e chiar așa că lucrurile merg foarte bine. Nu merg foarte bine la nivelul comisiei, pentru că comisia uh, suferă de pe urma lașității anumitor state membre care preferă să nu vină la vot ca să nu permită atingerea unei majorități calificate, deci lipsesc pur și simplu, se poartă <laughs> acest obicei și iată în fine, Comisia e obligată să ia o decizie deseori foarte politică când e vorba de sănătate, de organismele modificate genetic, de subiecte foarte importante pentru cetățeni, pentru că Consilia, Consiliul nu dorește să-și asume responsabilitățile și Parlamentul se regăsește într-o situație în care e obligat să exprime obiecție. După părerea mea, nu e un lucru bun faptul că suntem obligați să fim sistematic împotrivă și să ne punem în situație de blocaj. De obicei, Parlamentul e făcut pentru a face lucruri pozitive, nu pentru a distruge. Deci, în legătură cu anumite subiecte, situația nu e nemaipomenită și trebuie să evolueze. Și eu cred că comisia, comisia nu poate să spună asta așa, dar noi putem, comisia s-a săturat să fie între ciocanul uh, uh, Consiliului care nu face nimic și Nicovala unor firme marca Monsanto care spune nu aveți dreptul să nu autorizați pentru că nu s-a luat o decizie în Consiliu, deci trebuie să nu autorizați, dacă nu vă dau în judecată și o să vă coste, coste scump. Deci lucrurile trebuie să evolueze. Propunerea comisiei este insuficientă din acest punct de vedere, pentru că rămâne într-o logică care Uh, face să um, ajungă și mai sus o situație care e deja blocată la nivelul 1 sau 2. Și atâta timp cât spunem că trebuie să rămână la nivel ministerial sau la, la nivel superior, nu se va întâmpla nimic. Și acolo unde nu sunt de acord în legătură cu ce s-a întâmplat în mandatul trecut și în legătură cu ce am auzit astăzi, nu-mi pasă Consiliul nu dorește să avanseze. Bineînțeles, blocajul e în Consiliu, deci dacă așteptăm ca Consiliul să fie de acord să schimbe o situație pe care a creat-o el însuși, așteptăm mult și bine. Deci, Parlamentul trebuie uh, să se ocupe în mod activ de această situație, de aceea am insistat să revină subiectul în acest mandat, avem decizia Comisiei AFCO. Eu am fost raportor la AFCO, deci avizul AFCO e publicat, e cunoscut și putem să avansăm pe această bază și eu cred că e foarte important spre deosebire de ce s-a spus aici, e foarte important ca Parlamentul să ia poziție în mod independent de voința Consiliului de a nu avansa. Ba chiar, din potrivă, trebuie să arătăm Consiliului că Parlamentul dorește ca și Consiliul, ca și Comisia, dar în mod mai transparent, decât, nu decât în comisie, ci decât în Consiliu, să, ca lucrurile să avanseze. Deci, bineînțeles, astăzi nu vom rezolva problema majorităților și așa mai departe. Ea va face parte din uh, dezbatere și din uh, reuniunile raportorilor din umbră din viitor. Dar, insist, să nu ne mulțumim să spunem că pentru că e blocaj în Consiliu sau pentru că situația până la urmă nu e dramatică, trebuie să rămânem așa cu lucrurile. Nu, trebuie ca lucrurile să evolueze și Comisia trebuie să asculte, să țină cont de acest lucru. Consiliul trebuie să înțeleagă că nu mai poate să funcționeze în mod opac, cum o face astăzi, cu vot, rezultaturi ale voturilor care nu sunt cunoscute, uh, unde nu se publică cine cum a votat și um, cu uh, măsuri în state membre care rămân opace într-o democrație modernă și știu că unii uh, dintre noi dorim ca Uniunea Europeană să fie cât mai democratică, nu putem funcționa când suntem legiuitori într-un mediu opac în spatele ușilor închise. Trebuie să fim transparenți, inclusiv când vine vorba de comitologie. Mulțumesc, doamnă președinte! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul Le Breton. Merci, madame. La... Mulțumesc, doamnă președinte. La mulți ani mai întâi tuturor. Astăzi vorbim despre actele de executare ale Comisiei Având în vedere cum merg astăzi lucrurile, Comisia poate să le adopte după avizul unui uh, comitet și apoi unui comitet de apel în care sunt uh, reprezentate statele membre. Dar problema uh, supusă atenției noastre astăzi este faptul că deseori Comitetul nu pot să adopte un aviz pentru că e nevoie de majoritate calificată pentru a adopta un aviz pentru sau împotrivă. Și aceasta e o problemă din punctul de vedere al Comisiei. De unde propunerea care ne-a fost făcută azi? Și trebuie să spun că dacă există această problemă, soluțiile care ne-au fost propuse nu sunt potrivite din punctul meu de vedere și din acest punct de vedere poziția mea este destul de apropiată de cea a domnului Fos. Care sunt cele două propuneri? Prima este să considerăm că pentru a contabiliza majoritatea calificată să se țină cont doar de statele care participă și votează, deci uh, nu se abțin. Deci abținerea și uh, absența și abținerea ar exclude aceste țări din uh, luarea de decizie. După părerea mea, ar fi uh, un lucru inadaptat pentru că se încalcă prerogativele statelor membre care au dreptul să nu vină sau și mai mult să se abțină. Nu văd de ce ar fi sancționate pentru că iau astfel de poziții pe care au dreptul să le adopte. A doua propunere este de a crea un fel de al treilea nivel de apel, dincolo de comitet și comitetul de apel, s-ar sesiza direct Consiliul. Deci, Consiliul și-ar da direct uh, avizul și, după mine, aceasta ar fi o problemă politică gravă, pentru că, după mine, sau, dar poate n-am înțeles eu bine, spiritul Uniunii Europene, dar pentru mine Consiliul e deasupra Comisiei, eu așa credeam. Dar propunerea, propunerea care ne-a fost făcută, această, nu se ține cont de această ierarhie, pentru că, practic, Consiliul va emite un aviz pe care Comisia ar putea să nu-l urmeze. Eu spun aici nu. Aici lucrurile sunt complet pe dos. Nu, aceasta este Uniunea Europeană pe care o doresc și nu cred că este nici cea pe care o doresc popoarele Uniunii Europene. Deci voi vota împotriva acestei propuneri dacă rămâne așa. Thank you. Um, Madame Tusson is next. Mulțumesc, doamna Tusson. Merci beaucoup. Um... Mulțumesc. Voi reacționa la ceea ce a spus domnul Le Breton, ca să știm ce Europa doresc cetățenii și care e Europa pe care doresc cetățenii. Cetățenii trebuie să știe ce se întâmplă pe culoare. Și această propunere are tocmai obiectivul de a garanta o transparență și o responsabilitate a celor care decid în legătură cu lucruri pe care ne vizează pe toți. Deci eu cred că trebuie să continuăm, să insistăm asupra acestei reforme în sensul dorit de Parlamentul European până acum și amintit de Pascal Duron. N-am înțeles că revenim aici uh, la conținutul exact al acestei reforme. Eu însă cred și aș dori să subliniez sau să întreb cum putem face ca să avantăm, avansăm acum, care ar fi calendarul, cum am putea să mobilizăm celelalte grupuri politice și Consiliul ca să avansăm pe acest subiect. Cred că va, vom avea o dezbatere în plenară săptămâna viitoare. Sper că ne va permite, mm, va permite Parlamentul European să facă să-și avanseze poziția. Thank you. Vă mulțumesc. Domnul Fos. Vielen Dank. Mulțumesc în germană. În esență, toți antevorbitorii mei au dreptate. Dar întrebarea este cum să reușim să mergem mai departe într-un mod pragmatic, pentru că dacă Consiliul tot blochează până cel mai probabil și la sfârșitul acestui mandat ne vom ocupa exact de aceeași problemă. Deci, din punctul meu de vedere, sunt două căi. Ceea ce a propus raportorul în urmă cu jumătate de an, care face un demers pe lângă comisie, să retragă totul și să reinițieze procesul. Sau cealaltă posibilitate, să reușim într-un fel sau altul, noi cei din Parlament, să acționăm pe lângă Consiliu, în așa fel încât să se voteze acolo cu alte înțelegeri. Dar nu întrezăresc uh, neapărat uh, un mod realist în care să intervenim. Care sunt marjele noastre de manevră? Ce posibilități avem? Și apoi cu ce garanție la o adică că vom face progres? Deci, uh, cel mai pragmatic este, din punctul meu de vedere, să dizolvăm acest blocaj. Adică să fie retras uh, propunerea pe de întregul, să se facă ceva nou, în așa fel încât Consiliul să poată fi de acord, pentru că dacă nu, chiar nu cred că vom avansa vreun pic Deocamdată mie mi se pare că doar acestea sunt uh, marjele noastre de manevră, cele două. Thank you, Madam Tissot. Did you want to come back? Eh, non, je remercie peut-être que ce que j'ai... Am uitat să spun un lucru adineauri. Din potriva, eh, sau spre deosebire de domnul Vos, eu nu am impresia că suntem într-un impas. Sper că nu suntem într-un impas. Sper că vom reuși și de noi ține acest lucru, că acest uh, dosar uh, să ajungă până la capăt în Parlamentul European și la audierile politice pe care le-am avut cu comisarii uh, s-a exprimat voința, mai ales a domnului Șefcovic, să se avanseze în domeniul transparenței în legătură cu anumite subiecte și cred că trebuie să i să reamintim acest angajament, poate chiar ar putea să vină aici Vom vedea cum vor merge dezbaterile în plen săptămâna viitoare, dar poate am putea să-l invităm în această comisie ca să discutăm cu el cum poate să avanseze acest dosar. Cred că poate să fie un adevărat aliat pentru noi. Îi înțeleg voința politică, că dorește să fie un aliat în această luptă pentru transparență și nu cred că trebuie uh, să renunțăm, să, să cerem uh, o reformă completă. Ceea ce mă îngrijorează în cazul unei reforme concrete este ca să se facă pași înapoi și deocamdată am reușit să se avanseze un pic. Deci cred că trebuie să colaborăm cu această nouă comisie și nu să o luăm de la capăt imediat. Thank you. Um... Mulțumesc. Nu mai sunt alți membri care să dorească să ia cuvântul. Nu știu dacă cineva de la comisie dorește să spună ceva. Bună dimineața! Foarte pe scurt, cred că cadrul acestei propuneri a fost clar explicat. În general, suntem de părere că cadrul comitologiei funcționează bine, este un domeniu în care dorim să modificăm anumite proceduri, uh, având în vedere problemele pe care le-am constatat în aceste cazuri, uh, puține, dar complicate. Și au fost explicate diferitele modificări și am avut, cred, posibilitatea să explicăm propunerea în detaliu. Nu o voi face acum, astăzi aici. Am văzut că Consiliul a ezitat, nu a reacționat. Așteptăm, bineînțeles, poziția oficială a Parlamentului European în legătură cu aceste propuneri. Știm că va fi o discuție în plenul Parlamentului săptămâna viitoare. Vom vedea cum vor merge lucrurile. Așteptăm oricum uh, cu interes poziția Parlamentului. Mulțumesc. Domnule Vos, dorești să mai adăugați un lucru? Da, aș avea o întrebare către comisie. Există anumite semnale care să ne dea speranța că într-adevăr se mișcă ceva la Consiliu? Pentru că la ora actuală nu întrezăresc așa ceva. Nu recunosc eu, poate, dar poate dumneavoastră aveți alte semnale pe care le-ați primit. I'm afraid that we do not have such... Mă tem că nu am primit semnale <laughs> că s-ar fi făcut vreun progres de, în Consiliu. Domnul Durand, ca să răspund domnului Fos, nu cred că pot să existe semnale mai bune ca cele al unei rezoluții și al unui text clar adoptat de colegiuitorul care este Parlamentul European. La un moment dat trebuie să facem politică. Consiliul nu dorește să avanseze, eu am auzit ce spuneți, am înțeles, dar putem să-i cerem Consiliului să acționeze rapid cu o rezoluție votată cu majoritate foarte largă, care ar permite apoi Comisiei să meargă la Consiliul să ceară, să-i ceară să-și uh, modifice poziția. Știu că e dilema cu ou și găina, dar <laughs> dacă așteptăm pentru ca Consiliul să acționeze, uh, să l facem să acționeze, riscăm să așteptăm mult și bine. Eh, și vom aștepta următorul mandat și următorul și așa mai departe. Trebuie să facem în așa fel încât Parlamentul să treacă nu de la o situație de neaplica, de, de fără drepturi la o situație de colegiuitor, să spunem iată ce dorim în cazul comitologiei, să se termine această situație de blocaj. Consiliul lui nu-i pasă de obiecțiile noastre. Pierdem vremea cu subiecte în legătură cu care nu sunt în calitate de a mă pronunța, pentru că ajungem la sfârșitul unui proces avem obiecție, dar fără să cunoaștem toată fata, să, să fi participat la tot procesul de decizie. Nu e normal. Și pe subiecte uh, politice atât de importante ca manipulările genetice, deci sănătatea oamenilor, modul în care concepem noi viața, eu nu sunt mulțumit de această situație. Consiliul dă dovadă de o poziție lașă și trebuie să-i spunem acest lucru uh, în față și nu putem să facem altfel decât printr-o rezoluție foarte hotărâtă. Thank you. Um... Mulțumesc! Nu mai sunt alți membri care să dorească să ia cuvântul. A fost un schimb de opinii foarte clar. Există divergențe între puncturile noastre de vedere, legătură cu modul în care se poate debloca situația în viitor. Am avut acest schimb de opinii acum. Următorul pas este prezentarea proiectului de raport prevăzută pentru ședința din februarie. E clar pentru toată lumea mm, ce urmează. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii. Aștept cu nerăbdare să vedem ce se întâmplă în acest proces în viitor. Mulțumesc! Deci am încheiat acum punctul 5. Punctul 6 este prezentarea realizată de comisie privind răspunderea pentru inteligența artificială și alte noi tehnologii emergente. Și Sper că cei de la comisie sunt prezenți și sunt gata, sunt pregătiți să facă această prezentare. Comisia noastră a monitorizat activitatea Comisiei în domeniul inteligenței artificiale și ale tehnologiilor legate de acestea cu interes și așteptăm acum raportul grupului de experți privind răspunderea în noile tehnologii și formarea noilor tehnologii. Interesul nostru este mare, mai ales pentru că Comisia a prevăzut un inițiativ de inițiativă privind subiectul responsabilității civile pentru um, inteligența artificială. Domnul Dirk Staudenmayer de la DG Just este aici pentru a prezenta răspunsul. După prezentarea sa aveți posibilitatea de a pune întrebări și de a face comentarii. Domnule Staudenmayer, dacă sunteți gata, vă rog, aveți cuvântul. It's a pleasure to be here. Mulțumesc foarte mult, mă bucur să fiu aici. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această invitație. Este foarte oportună această discuție. Rezoluția de la jury a fost publicată în februarie 2017. Era vorba de dreptul civil în domeniul roboticii. Mi-aduc aminte foarte bine de acel moment și publicul a fost extrem de interesat. Poate cel mai interesat de vreun subiect vreodată. Și am lucrat foarte bine împreună cu Comisia Jurii și probabil și cu siguranță, de fapt, vom continua această cooperare constructivă Aș face o remarcă de ordin uh, preliminar. Ați primit un uh, document. Acest raport, vreau să vă spun și subliniez, că nu este acesta un document al Comisiei. E vorba de un raport din partea unui grup independent de experți care consiliază Comisia. Comisia încă nu are o poziție clară în ce privește inteligența artificială, cu excepția celor spuse de doamna von der Leyen în orientările politice, însă Comisia este pe cale de a produce o astfel de poziție oficială. Încă o dată, acesta nu este un document oficial al Comisiei, însă totuși vreau să vă spun ce spun experții. În primul rând, care este originea acestui demers. În aprilie 2018, Comisia a adoptat o comunicare privind inteligența artificială cu trei piloni uh, legați de uh, activități ulterioare pe acest uh, domeniu, politică de cercetare și industrială, apoi competențe foarte importante și al treilea pilon se referea la un cadru juridic eficace. Erau trei dimensiuni, uh, drepturi fundamentale și etică, uh, siguranța văduselor și apoi asumarea uh, răspunderii sau responsabilităților. Lucruri absolut interconectate unele cu celelalte. La vremea aceea, Comisia a convocat un grup de experți în două două grupuri și unul dintre grupuri a plus acest raport, unul se referea la directiva respectivă și al doilea se referea la posibile recomandări pentru comisie în legătură cu uh, răspunderea uh, asumată în domeniul inteligenței artificiale și uh, altor uh, tehnologii uh, emergente. Cum s-au petrecut lucrurile în grupul de experți? În primul rând, ei au evaluat legislația națională în această materie. Există o serie de jurisdicții care erau reprezentate în cadrul grupului de experți. Am avut chiar și un observator uh, de la Parlamentul European, acest grup de experți care au evaluat, vă spuneam, legislația națională ca să vadă în ce măsură legislația actuală în acest domeniu, pe plan național, se ridică la înălțimea provocărilor puse de inteligența artificială. Asta a fost primul uh, pas. Al doilea pas a fost uh, analizarea de cazuri specifice și cu experți tehnice am văzut o serie de uh, cazuri specifice, de pildă mașini fără șofer, uh, loc, uh, locuințe uh, inteligente, personal medical robotizat, etc. După ce am evaluat legislația națională și apoi cazurile de folosire efectivă, am mers să vedem și provocările care sunt puse și apoi s-a discutat o serie de chestiuni orizontale care au dus la acest raport care, vă spuneam, Uh, l-ați primit foarte recent. Pe scurt, raportul și vă spun asta pe scurt, ca să avem timp să dezbatem despre ce se vorba deci în acest raport. În primul rând, grupul de experți a considerat că nu trebuie să reinventăm uh, roata uh, de când a fost introdus motorul cu aburi, cunoaștem ce înseamnă o nouă tehnologie uh, și ce înseamnă asta pentru legislație. În general, nu trebuie să o luăm de la capăt, să reinventăm de fiecare dată când apar noutăți tehnologice. Asta ar fi o primă concluzie a grupului de experți, însă el a mai spus că există o serie de constrângeri, provocări specifice inteligenței artificiale. Ele apar în raport, le puteți parcurge, dar m-aș referi la trei dintre ele. În primul rând, cele legate de autonomie, apoi opacitate și apoi complexitate. Ce înseamnă autonomia? Aplicațiile de inteligență artificială sunt capabile sunt capabile în anumite cazuri și cadre să ia propriile hotărâri. Opacitatea. Nu este clar nici pentru cei care pun la punct aceste aplicații cum Uh, un algoritm care uh, învață uh, pe cont propriu de inteligență artificială poate să evolueze. Aici este acea teorie a black box, cutiei negre. Și complexitatea. Majoritatea aplicațiilor de inteligență artificială sunt inserate într-un mediu complex, vă spuneam, al internetului lucrurilor, conectate cu bunuri, cu servicii și așa mai departe e foarte greu să uh, iei urma acestor, uh, uh, acestor activități și în raport se spune că acest efect combinat a celor trei provocări menționate, dar și a altor aspecte în această ecuație, înseamnă că e foarte greu să identifici cine este persoana răspunzătoare atunci când apare, de exemplu, o pagubă sau o problemă și e foarte greu să ajungi până la urmă uh, la uh, responsabilul pentru o anumită problemă, dar și să dai de urma victimei, victima care va avea greutăți să uh, probeze sau să demonstreze acest lanț cauzal care a dus la o anumită problemă și să pună în ecuație uh, originile produsului și uh, uh, nivelul problemei sau nivelul pagubei. Și atunci experții concluzionează că apar atunci probleme și situații în care este dificil, poate chiar imposibil și foarte costisitor ca o victimă, o persoană păgubită, să demonstreze că are dreptate pentru a obține despăgubiri în urma uh, unei probleme apărute la nivelul unei aplicații sau software cu inteligență artificială. Și uh, astfel e foarte greu pentru o victimă să poată să obțină câștig de cauză uh, și să îi se facă dreptate. Iată ce au analizat experții dorind să vadă care sunt problemele legate de aceste lucruri. Ca și paranteză, trebuie spus că există mai multe uh, mai multe presupoziții. Să zicem că ești din clădire și că te calcă o mașină sau te exercitează o ma mașină. Există mai multe presupoziții, cel puțin în Belgia. Uh, Uh, și anume, există o acuzație împotriva, um, împotriva șoferului care poate să fie urmărit în justiție pentru că a comis o eroare. Apoi te poți îndrepta împotriva producătorului de mașini pentru că mașina este defectuoasă. Apoi mai există o altă uh, uh, responsabilitate foarte clară care apare peste tot în sensul că într-un astfel de accident de mașină te poți, uh, te poți acuza uh, proprietarul mașinii care trebuie neapărat să-și asume acest gen de răspundere. Deci sunt trei uh, acuzații care pot fi uh, lansate și trei posibile entități care pot să uh, și trebuie să-și asume responsabilitatea. Am avut o directivă în acest sens, a răspunderii privind uh, siguranța produselor, care e deja implementată în uh, um, statele membre, dar uh, inteligența artificială nu se poate aplica aici. Și atunci, ce au spus experții? I-au spus încă o dată că nu trebuie să reinventăm roata, nu trebuie să rescriem dreptul în materie, dar există niște posibilități. Și anume, se face o distinție foarte interesantă în funcție de riscul uh, reprezentat de diversele aplicații de inteligență artificială. Există un risc sporit al unor aplicații și altele cu un risc mult mai scăzut. Și se sugerează diferite modificări a legislației în funcție de nivelul de risc uh, prezent. Deci o abordare pe bază de risc care se potrivește de fapt cu recomandările grupului de înalt nivel privind inteligența artificială uh, pe care Comisia l-a și creat și care se concentrează pe aspecte de etică și drepturi fundamentale, pentru că se anticipează că legislația va trebui să fie modificată în acest sens la un moment dat. Deci, ei uh, consideră că trebuie, în primul rând, să vedem care ar fi aplicațiile cu risc înalt. Dar trebuie spus că acestea sunt foarte puțin numeroase și, de fapt, foarte puține exemple apar aici de astfel de aplicații uh, care supun unui risc uh, uh, înalt uh, populaț populația în general și unde miza juridică legală este foarte mare, că e vorba de chestiuni de viață și de moarte, de pagube economice foarte mari, de siguranță și securitate. Și iată, Acestea sunt elementele pe care grupul de experți le folosesc pentru a defini care sunt acele aplicații cu risc foarte înalt. Încă o dată, foarte puține exemple sunt menționate și dacă e să spun așa mai simplu, sunt lucruri mobile, de pildă mașini fără șofer, drone, roboți care livrează colete. Deci, exemplele sunt foarte restrânse ca număr. Marea majoritate dintre aceste aplicații de inteligență artificială pre presupun un risc foarte scăzut. Și ca să simplific pe scurt, experții sugerează să se extindă modelul actual pentru autovehiclele clasice uh, către aceste aplicații uh, cu risc înalt. Deci, haideți să avem o responsabilitate definită foarte strict cu uh, deci să se potrivească cu aceste aplicații uh, de inteligență artificială și uh, să se potrivească asta cu legislația în domeniul asigurărilor. Trebuie spus că un anumit risc inerent acestor aplicații se materializează într-o serie de pagube posibile și că victima nu trebuie să demonstreze mai mult decât atât vreo uh, legătură de cauzalitate. Și aici intervine ideea ca asigurarea să fie absolut uh, obligatorie, obligatorie în acest caz. Deci, acum, dacă ai un accident de mașină, proprietarul mașinii care te-a accidentat este cel care te uh, despăgubește. Este ceva automat și ideea este să se reproducă acest sistem așa și pentru uh, aceste aplicații de inteligență artificială cu risc înalt. Pe când, uh, în, când vine vorba de aplicațiile cu risc săzut, ele reprezintă marea majoritate dintre ele, de pildă roboți medicali care procedează la operații, uh, drone autonome, uh, mașini, locuințe inteligente și așa, și așa mai departe experții spun că uh, legislația în materie de răspundere civilă trebuie să rămână sau să poată fi aplicată acestora fără modificări sau să se modifice în funcție de diverse specificuri. Problema este cu uh, sarcina probei, bineînțeles se sugerează o serie de soluții alternative, cumulative. Unele dintre ele se referă deci la această sarcină a probei. Există mai multe scenarii prin care sarcina probei poate fi eliminată sau ușurată. Ea poate fi deplasată, această sarcina probei, sau ușurată, sau deci se poate face asta în anumite cazuri specifice. Care ar fi acestea, conform experților? De pildă, legătura uh, cu o obligație de login. Anumiți producători de mașini fără șofer prevăd deja asta astăzi. Să spunem că te-ai logat în, uh, în sistem 50 uh, de minute înainte de accident și apoi s-au șters aceste date pentru că asta spune GDPR-ul. Dacă totuși te-ai logat, poți să dai aceste date, să le transmiți victimei ca ea poate să demonstreze faptul că a fost vătămată. Dar dacă nu ai aceste date sau dacă nu vrei să transmiți datele de logare respectivă, atunci se inversează sarcina probei sau ea se deplasează către altă entitate. O altă idee este să se lege de asta de regulile de siguranță cibernetică care trebuie adoptate în lumina evoluțiilor inteligenței artificiale. De pildă, în cazul în care uh, se știe că produsul tot evoluează și este actualizat mereu, deci updatat, iar producătorul Uh, să zicem că transmite niște um, posibilități de aptatare, iar uh, utilizatorul nu folosește aceste posibilități de, de actualizare și atunci există o încălcare. Uh, dacă să zicem că operatorul a adus la zi, actualizat, a updatat și s-a conformat și spune că deci a făcut totul, atunci victima trebuie să demonstreze că acest lucru nu a avut loc eventual, să nu a mers. Dar dacă operatorul nu a respectat regulile de siguranță cibernetică, atunci poate să fie o ușurare sau o deplasare a sarcinii probe. Iată doar câteva exemple ale acestor sugestii făcute de grupul de experți și aș mai da în final un ultim exemplu. El se referă la acea răspundere civilă care se aplică uneori uh, uh, în cadrul, uh, în cadrul unor operații, deci în domeniul medical, în chirurgie. Să zicem că te-a operat cineva, nu ești mulțumit și poți să trimiți în fața justiției spitalul sau doctorii respectiv. Legislația are tot felul de um, prevederi în legătură cu relația dintre spitalul care angajează medicii și răspunderea propriu-zisă a medicilor. Uh, oricum, se spune că aceste reguli și legislații naționale sunt extrem de diverse de la o țară la alta, nu trebuie modificate, trebuie lăsate în pace. Dar dacă spitalul hotărăște să înlocuiască medicul respectiv cu un robot care operează, operează atunci trebuie aplicat un principiu al echivalenței. Nu trebuie să schimbe regulile numai pentru acest lucru. Iată, totuși, principalele sugestii pe care grupul de experți le-a propus. După cum am spus, uh, încă o dată, nu e vorba de un document al Comisiei, ci un uh, raport al unui grup uh, independent de experți care consiliază Comisia Vă mulțumesc pentru atenție și aștept să vedem ce întrebări se vor pune în dezbatere. Mulțumesc foarte mult! Un rezumat foarte clar și comprehensiv uh, și am deja vorbitori înscriși la cuvânt. Doamna Melchior și apoi domnul Fos. Ați spus că vreți să folosiți inteligența artificială în chirurgie. Chiar la sfârșit ați menționat. Și în ceea ce privește aplicațiile cu risc ridicat și inteligența artificială, dacă se folosește și în aplicațiile medicale, aplicațiile medicale nu se mișcă ca niște gărzi autonome și e cu risc când ceva merge prost. Ce ne recomandă grupul de experți? Să aplicăm echivalențe sau să folosim uh, niște reguli forfetare în ceea ce privește aplicațiile medicale și apoi este un black box uh, da, despre ce se întâmplă dacă discutăm despre învățarea prin intermediul uh, mașinilor în inteligența artificială. Ce ar recomanda? În momentul în care se folosește inteligența artificială, să se poată explica ce a făcut inteligența artificială, adică să existe o altă inteligență artificială care explică ce făcea cealaltă inteligență artificială. Și apoi, uh, în ceea ce privește Danemarca, avem un opt-out în legislația civilă cu privire la colaborare. Ce se întâmplă cu propunerile de nouă legislație la nivel european? Dacă Danemarca rămâne în opt-out și nu este acoperită. Mulțumesc! La grupul de experți, când am discutat despre asumarea răspunderii cu, la aplicațiile cu risc ridicat, uh, atunci uh, asta s-a combinat cu niște elemente care vizează mai întâi expunerea publicului la risc și apoi să vedem dacă e cu risc uh, ceva foarte valoros viața, siguranța, proprietatea economică și daune la adresa acesteia. Nu este foarte clar dacă asta se consideră cumulativ, dar eu cred că la asta s-au referit de fapt, adică în raportul grupului uh, expert, răspunderea strictă se aplică acelor riscuri care, cumulate, combină cele două elemente. Și asta din exemplul uh, dumneavoastră cu privire la chirurgia autonomă medicală, într-adevăr se vizează viața și sănătatea, un bun uh, foarte valoros, dar nu publicul larg este cu risc, doar pacientul în cauză. Și deci, aici, grupul de experți probabil ar ajunge la concluzia că este un risc redus – nu se spune că nu e important uh, riscul și că nu contează uh, ce este expus la risc, dar e vorba de niște adaptări mici, bine țintite, pe care le-am menționat. Apoi, ați vorbit despre învățarea uh, prin intermediul mașinilor și automată și black box-ul. Da, este important să poată fi explicat ce face inteligența artificială. E unul din numeroasele motive pentru care am spus că diferitele dimensiuni sunt foarte, foarte strâns legate între ele. Și probabil că trebuie să acționăm la nivelul tuturor și aici uh, pot să mă refer la munca grupului uh, la nivel înalt pentru inteligența artificială creat de către comisie. O parte importantă a muncilor se concentrează fix pe asta, adică să se poată face o monitorizare, o auditare, să se poată explica cum funcționează inteligența artificială. Este un aspect foarte important. Cu privire la opt-out-ul danez, nu sunt expert pe opt-out-ul danez, dar dacă bine mi-amintesc, vizează titlul cu privire la cooperarea judiciară din tratat. Și nu acte juridice bazate pe articolul 114 din tratat. Aici aveți un raport al grupului de experți, nu este o linie a comisiei, deci nu pot să vă spun dacă ce, ce crede comisia despre propunere, dacă crede ceva sau altceva. Pot doar să vă ofer acest răspuns și pot să vă aduc aminte în acest context ceea ce mi-amintesc eu de pe vremea când a fost rezoluția jurii în februarie 2017, cerând o propunere uh, din partea Comisiei în baza a 114. Dar e tot ce pot exprima acum. Nu există o linie a Comisiei cu privire la inteligența artificială, trebuie să fiu foarte tranșant aici. Va veni una, dar deocamdată nu e. Avem doar uh, orientările politice ale președintei în care a anunțat într-adevăr o abordare coordonată europeană cu privire la aspectele etice și umane din inteligența artificială. Mulțumesc! Karen, mai aveai uh, întrebare suplimentară? Dar uh, dacă nu, nu, că mai sunt și alții. Domnul sau doamna? Da, eu uh, intervin, doamna Valsman. Mulțumesc, domnule Stortmaier, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru raport. Am două elemente care mă interesează. Uh, Cibersecuritatea este pentru mine un subiect foarte important pentru că discutăm despre internetul lucrurilor și în această situație sunt vizate nu doar relația dintre utilizatori și producători, ci e vorba de un robot care poate printr-o telecomandă, printr-un impuls, declanșează o anumită acțiune în așa fel încât să comunice practic doi roboți între ei două mașinării și n-am auzit foarte multe despre asta. Se pune problema sec- securității datelor, nu doar în ceea ce privește programarea inițială, ci și în ceea ce privește învățarea sau ce se întâmplă în momentul în care se dă intenționat un alt impuls sau impuls ușor modificat care să genereze un alt, cu totul alt rezultat. Pot fi implicați și terți și trasabilitatea nu este atât de simplă. Deci, odată, Uh, teleghidarea roboților, siguranța datelor, felul în care ei sunt uh, manipulați din afară, uh, ce se întâmplă cu generarea de impulsuri. Și în al doilea rând, e vorba de hmm, clasificarea riscului. Cum îmi imaginez eu lucrurile? Există o formă mai ușoară și fără risc uh, a uh, utilizării unui robot, de exemplu tunzătorul de iarbă. Dar și pentru mine și acest uh, element este unul periculos dacă se află în jurul lui copii care se joacă sau animale de companie. Și atunci trebuie clarificat. Care este punctul de plecare? se mai nimerește să discutăm despre uh, acest aspect în momentul în care oricum uh, discutăm despre inteligența artificială și cine stabilește ce este un obiect sigur și nu. Pentru că dacă, de exemplu, am uh, o mașină de tuns uh, iarba și o stropesc cu apă, și ea poate fi nesigură, nu-i așa? Pentru mine e hotărător cine face clasificarea. Pentru că răspunderea nu și-o asumă persoana respectivă după aceea, așa zic. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. În ceea ce prește cibersecuritatea și internetul lucrurilor, da, este un, un domeniu deosebit de important și, după cum corect ați spus, apare o problemă este foarte greu să aflăm cine a făcut ceva. Și dacă a făcut-o, mai e o dificultate și anume că e vorba de un hacker și că el oricum nu poate fi găsit sau, în al doilea rând, oricum nu poate plăti pentru că nu are solvabilitate. Asta e o problemă, o abordează și grupul de experți în raport și menționează și niște posibilități, dar niște reflecții mai degrabă, sunt doar niște reflecții mai degrabă, pentru că este un domeniu foarte dificil. Deci, posibilități de a găsi o anumită soluție în niște precondiții foarte limitate, pentru cazul în care hackerul nu poate fi identificat sau pentru cazul în care hackerul nu are solvabilitate o soluție printr-un fond sau mai știu eu. Dar, în orice caz, lucrurile sunt formulate cu foarte mare prudență, pentru că grupul de experți și-a dat seama că este un subiect foarte dificil. Prin urmare, în acest raport, toate aceste idei sunt foarte prudent formulate. Ați menționat apoi și faptul că eroarea sau greșeala Uh, poate să apară nu doar în ceea ce privește programarea inițială, și, ci și în ceea ce privește comenzile ulterioare. Da, este o problemă cu internetul lucrurilor lor și am de făcut două comentarii. Poate, pot exista chiar cazuri în care o inteligență artificială funcționează așa cum trebuie și să nu fie nicio greșeală. Să zicem, ca exemplu, că se încearcă crearea unor roboți uh, autonom de curățare a străzilor. Să zicem că se deplasează pe stradă sau pe trotuar o stradă îngustă și dintr-o dată apare în fața mașinii respective un copil, pur și simplu. Robotul are un algoritm care spune că nu poate cauza daune umane. Adică ar trebui să evite copilul. Dar atunci evitând copilul, se bagă într-o mașină. Deci, aplicația de inteligență artificială a funcționat exact cum trebuie, fără nicio greșeală, dar chiar și așa a creat daune. Este o complicație ulterioară și, dacă să zicem, sunt vizați mai mulți într-un uh, compl- uh, ecosistem complex al internetului lucrurilor, atunci, într-adevăr, apare o întrebare și nu doar în ceea ce prește, nu doar la hacker e problema. Cum putem identifica cine e răspunzător? Este foarte greu ca să mă exprim uh, eufemistic. Iar în ceea ce privește, de exemplu, asumarea răspunderii cu exemplul pe care mi l-ați dat cu mașina de tuns iarba, da, E posibil ca în ceea ce prește mașina de tuns iarba autonomă să apară daune. În primul an al existenței grupului de experți au existat comunicate de presă, mi-aduc bine aminte, cu privire la 10 astfel de mașini care au fost testate. De exemplu, s-a pus uh, pe gazon un bebeluș de plastic și din cele 10, două uh, i-au tăiat picioarele păpușii respective. Deci sunt aceste posibilități care există mereu. Dar grupul de experți nu consideră sau nu a catalogat aceste cazuri ca fiind cu risc ridicat pentru că publicul general nu este afectat, ci doar oamenii care trăiesc într-o casă sau eventual invitații gazdelor respective. Și atunci Grupul de experți a făcut doar puține ajustări și a considerat că este suficient. Cine face clasificarea? Nu pot să repet suficient de mult. Este un raport al grupului de experți. Deci, nu se spune neapărat că tot ce aici va fi implementat. Dar este foarte clar că o asemenea clasificare este o decizie deosebit de importantă. Și că, până la urmă, dacă se ajunge la o asemenea clasificare, până la urmă decizia va fi una eminamente politică. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Fost urmează acum. Mulțumesc! Domnule Stortmeier, anul fericit și dumneavoastră V-ați ales cel mai simplu, în ghilimele spus, subiect al mandatului. Mulțumesc pentru prezentare. Mulțumesc pentru că ne-ați spus ce a făcut grupul de experți. Am următoarea impresie, nu știu dacă asta rezultă neapărat și din raport, dar dacă grupul de experți arată sau bate înspre ideea că se pot găsi soluții de răspundere sau soluții de compensație în statele membre sau că ele există deja, atunci, din punctul meu de vedere, nici nu ne putem gândi serios la faptul că în această era digitalizării, în ceea ce privește inteligența artificială, mai ales cu toate datele, cu toate utilizările, se mai poate pune problema că iarăși ne fragmentăm pe piața unică digitală. Am mai avut acest fenomen și cred că n-ar trebui să reluăm prostia din mandatul trecut. Adică să găsim soluții cu directive. Trebuie să încercăm să facem în așa fel încât piața internă digitală să fie luată în serios, deci să existe niște reguli unitare care să fie create. În ceea ce privește grupul meu, mereu voi vrea să îi uh, recomand să nu mai meargă foarte mult în acest domeniu pe directive, ci să avem într-adevăr o piață unică digitală ca obiectiv. Iar pentru mine este util, mai ales când discutăm despre inteligența artificială, care se utilizează transfrontalier. Iar după aceea apare următoarea întrebare. Dacă lucrurile sunt atât de fragmentate, atunci la sfârșit cine mai e tras la răspundere pentru ce și în ce regim? Eu cred că lucrurile ar trebui să fie cât mai unitare deja. Ajungem și la întrebarea, ne, sau ne întoarcem la întrebarea lui Marion Waltzman cu privire la clasificarea riscului. Chiar credeți că la final se impune o asemenea complexitate la nivel de reglementare? În așa fel încât nimeni să nu mai știe ce drepturi are în ce țară? Sau să nu-și mai dea seama dacă ceva este cu risc ridicat sau redus? Nu cred că este de bun augur. N-ar trebui să complicăm structura juridică mereu în asemenea hal, încât uh, la sfârșit să nu mai reușim să avem uh, reguli simple, ci să tot facem reguli complexe pentru că diferențiem mult lucrurile. Ar trebui în orice caz să ne gândim mai bine dacă nu putem simplifica. În loc să tot diferențiem din ce în ce mai mult și să orientăm lucrurile mai degrabă național. În ceea ce privește conținutul digital, am vorbit despre asta și în ultimul mandat. Am vorbit despre actualizări, updates. Și dacă se face această comparație spunând că uh, la mașini se procedează în cutare și cutare fel, cu anumite regimuri de răspundere, din câte mi-amintesc eu, Niciodată n-am fost obligat, dacă, de exemplu, au apărut plăcuțe de frână mai bune, să merg la producătorul meu ca să-mi schimb plăcuțele de frână. Deci, actualizările care joacă aici un rol sunt importante, da, din punctul de vedere al cibersecurității. Actualizările sunt importante, într-adevăr, dar eu cred că o obligativitate de update, de actualizare, la nivelul consumatorului, responsabilizându-l pe el, este foarte greu în domeniul inteligenței artificiale. eu zic că ar trebui găsite alte soluții. Sau să se facă o simplificare atât de mare încât la sfârșit fiecare să știe ce trebuie să facă și lucrurile să funcționeze bine. Iar în ceea ce privește inversarea sarcinii probei, Așa cum ne-ați uh, spus ce a făcut grupul de experți, nu știu exact dacă din motive de probă putem să facem o protocolare în așa fel încât să stipulăm o obligație. Avem protecția datelor și acolo trebuie să se facă mereu o documentare cu privire la ce s-a întâmplat. E urgent să existe o reglementare unitară, să ne putem uh, mișca înspre o piață unică digitală. Nu doar să vorbim despre asta, după care să ne blocăm în sisteme diferite de răspundere, 27-28 la număr, în așa fel încât uh, complexitatea să ia amploare. Complexitate să existe doar acolo unde chiar n-ai altă soluție, dar în rest, cu notă obligatorie, să simplificăm lucrurile, pentru că lumea e deja un loc destul de complex așa cum e. Thank you. Thank you very much. Um, herzlichen, herzlichen... Da, mulțumesc, mulțumesc domnule Fos, anul fericit și dumneavoastră. Mi-ați adresat o întrebare foarte politică și cu regret nu pot să-mi exprim poziția. Din discuțiile cu statele membre știm că se vorbește la acel nivel uh, despre adaptarea regimului de asumare a răspunderii la dezvoltarea inteligenței artificiale. Deci se poartă discuții în acest sens. Cu privire la al doilea subiect, clasificarea, care duce la o regulă complexă. Chiar de la început ați spus că ne-am ales un subiect complicat, pentru că așa este. Mm, și, într-adevăr, întrebarea este dacă putem tăia nodul gordian în așa fel încât să găsim o soluție simplă, eficientă. E un aspect de principiu de care a ținut cont și grupul de experți și anume că trebuie menținut un echilibru între, pe de o parte, o compensare echitabilă pentru victime, să nu fie într-o situație mai proastă comparativ cu victimele unor uh, tehnici tradiționale și apoi să nu uităm de potențialul inteligenței artificiale din punct de vedere economic, social, e un subiect foarte important. În comunicarea din 2018, Comisia a spus că potențialul inteligenței artificiale se vrea exploatat aici. Când propunem măsuri politice, vrem ca ele să promoveze inovarea. Sunt două mari obiective politice care pe undeva trebuie să devină congruente. Și nu doar de aceea, ci și din numerate, numeroase alte motive, grupul de experți a propus ca atunci când se discută despre anumite idei în acest domeniu să se facă în baza riscului. Și asta preia și clasificarea cu risc ridicat, cu risc redus. Dar, până la urmă, după cum am spus, este o chestiune politică și nu, nu pot să mă exprim uh, pe asta. În ceea ce vește obligativitatea actualizărilor pe care ați uh, menționat-o și cele două directive, e vorba de contractele cu conținut digital și e vorba de marfa cu elemente digitale. Pentru prima dată în dreptul comunitar apare obligația actualizărilor și dacă bine vă amintiți, deja și atunci a fost uh, prevăzut uh, o anumită relație. Adică, pe de o parte, producătorul, comerciantul este obligat să pună la dispoziție actualizări, să le pregătească, ceea ce este o povară pentru comerț, pentru că adesea nu comerciantul face actualizarea, ci un terț. Dar, pe de altă parte, s-a spus că vine și consumatorul. Și dacă el nu instalează actualizările, atunci nu poate să uh, răspundă în momentul în care produsul nu funcționează bine. Deci se face această echilibrare, s-a făcut legislația la acest nivel. Update-urile sunt un domeniu deosebit de relevant uh, pentru tehnologii, pentru inteligența artificială, pentru că produsele se schimbă pe parcursul vieții lor prin actualizări. Sunt actualizări făcute de producător, Uh, sau de utilizator sau de terți. Felul în care le gestionezi însă este o chestiune de prin, fundamentală. Dar uh, acea echilibrare găsită în directivă arată cumva că trebuie găsită calea de mijloc. Pe ultimul dumneavoastră comentariu cu privire la protocoalele pentru sarcina probei. Cumva, grupul de experți uh, a menționat uh, că între normele GDPR sau sub condiția GDPR-ului trebuie stocate doar anumite date, iar datele trebuie transmise victimei. Și dacă nu se face asta, atunci, într-adevăr, se poate ajunge la o ușurare a sarcinii probei sau la o inversare a acesteia. Mulțumesc! Thank you very much, um, Mr. Didier. Mulțumim, uh, domnul Didier. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei și tuturor experților care ne însoțesc pentru această contribuție atât de utilă pe un subiect major. Ați uh, menționat posibilitatea de a schimba, de a inversa sarcina probei în anumite situații. Eu rămân foarte atașat de principiul ca solicitantul să aibă sarcina probei el trebuie să demonstreze ceea ce afirmă și nu persoana atacată trebuie să-și uh, demonstreze nevinovăția. Atunci când mașinile înlocuiesc cu oameni, trebuie să găsim într-adevăr uh, excepții la acest principiu, așa cum există de altfel întotdeauna excepții în divizarea sisteme de drept, dar întrebarea mea este dacă ați fixat un criteriu de principiu care v-ar permite să știți când faceți o derogare de la principiul ca solicitantul să aibă sarcina probei. De la caz la caz, în funcție de importanța financiară a responsabilității sau după altă regulă de aplicat. Eu nu sunt încă o dată împotriva ideii să fie excepții la principiul ca solicitantul să aibă sarcina provei, dar sunt convins personal că aceste excepții, când vor exista, în cazul inteligenței artificiale ca în orice alt domeniu, trebuie să fie strict încadrate. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această întrebare. Ați menționat un lucru foarte important. Într-adevăr, principiul ca sarcina provei să fie impusă solicitantului. Deci, în cazul uh, responsabilității extracontractuale, victimele trebuie să demonstreze că există criteriile pentru a identifica de ce responsabilitatea extracontractuală e vorba. Dar ați spus și aveți dreptate de asemenea că în mare parte din sistemele de drept național există excepții, mai ales în Franța, când vine vorba de responsabilitatea extracontractuală pentru profesiile medicale și există același lucru și în alte state membre. Deci, deseori sunt cazuri și grupul de experți a intrat într-o dezbatere aprofundată pe acest subiect um, din cauza faptului că situația este foarte specifică, victimele se confruntă cu dificultăți insurmontabile pentru a da dovada, pentru a aduce sarcina probei, pentru a-și afirma dreptul. Și aici, în acest caz, sistemele na naționale de drept uh, prevăd excepții, tot felul de excepții și de aceea grupul de experți s-a angajat în această direcție pentru că au văzut că există precedente în sistemele de drept naționale. Aceasta e prima mea observație. A doua, ați întrebat dacă am fixat un criteriu. Dacă dumneavoastră sau comisia insistă pentru a face uh, această diferență, noi n-am fixat nimic. Um, grupul de experți a propus piste de reflexie um, pentru direcția în care dorim să ne îndreptăm. Dacă ne angajăm pe piste alternative sau cumulative, trebuie mai repede să, trebuie să intrăm mai mult în detaliu, să vedem cum le putem determina în mod mult mai detaliat. Atât. Deci sunt doar piste de reflexie pe care grupul de experți le-a propus. Ați menționat criterii sau posibilități de la caz la caz care ar depinde de importanța pagubei suferite sau de fixarea unor criterii de principiu Nu am nicio părere în legătură cu această posibilitate, dar e clar din dezbaterile grupului de experți că siguranța juridică pentru grupul de experți este o problemă importantă. Deci au discutat despre posibilitatea de a lăsa acest lucru în sarcina jurisdicțiilor naționale care atunci uh, vor judeca lucrurile de la caz la caz. Există o, e o posibilitate, dar au evocat și uh, riscul potențial să că nu se, nu se va crea siguranță juridică. Se va face justiție de la caz la caz, dar nu se va oferi siguranță juridică. Încă o dată, suntem într-o situație de conflict între două principii importante și cumva trebuie să le conciliem. Nu pot să vă dau un răspuns uh, mai avansat deocamdată. Mulțumesc foarte mult, domnul Le Breton și domnul González Pons apoi. Vă rog, domnule Le Breton. Mulțumesc, doamnă președinte. Este important să ne gândim la acest subiect al uh, inteligenței artificiale, mai ales când vine vorba de chestiuni legate de responsabilitate civilă. Atunci când apare în cazul uh, unor pagube create de roboții auto- autonomi. Uh, acest raport de experți propune anumite idei, de exemplu un sistem de asigurări obligatorii sau ideea care poate fi studiată uh, de uh, o inversare a sarcinei probei în uh, beneficiul victimelor, în avantajul victimelor. Dar eu îmi pun și alte întrebări, două la număr. Uh, prima, când ne-am gândit deja la această responsabilitate în mandatul trecut, am abordat la un moment dat ipoteza că s-ar recunoaște personalitatea juridică roboților inteligenți. Uh, Văd că această idee este încă agitată, încă, încă, încă vehiculată, pentru că am văzut o scrisoare deschisă adresată Comisiei privind inteligența artificială, semnată de 300 de, de uh, cercetători împotriva creării unei astfel de personalitate juridică. Deci vă rog, spuneți-ne cum avansează reflexia dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Uh, și la nivel mai global avem uh, o directivă care există, cea pentru produse defecte, care um, riscă să se aplice în cazul roboților inteligenți și pagubelor create de aceștia. Aș dori să știu cine va evalua această directivă, uh, un cabinet extern și dacă da, nu apare o problemă de obiectivitate aici. Um, merci beaucoup. Pour... Mulțumesc pentru aceste întrebări. Grupul de experți, din câte știu eu, e la curent de această scrisoare a experților și a avut o discuție pe acest subiect pot să vă spun chiar, uh, pentru că am avut uh, o poziție în acest sens uh, ca reacție la rezoluția dumneavoastră din februarie 2017, în care se menționa deja personalitatea juridică, Comisia s-a arătat destul de sceptică. Grupul de experți a mers în aceeași direcție sau chiar mai departe. Nu consideră că această personalitate juridică ar fi o realitate juridică adaptată la nevoi. Și principalul argument evocat în dezbaterea lor a fost la ce ajută asta? Pentru că dacă se creează o personalitate juridică, nu se face decât să se reporteze problema. Dacă se creează o astfel de personalitate juridică, această nouă personalitate juridică trebuie să fie dotată cu fonduri uh, pentru uh, a compensa pagubele. Deci, din nou, trebuie să se găsească cine plătește. E bine, persoana responsabilă. Acesta a fost principala, principalul argument. Grupul de experți s-a pronunțat foarte clar împotriva acordării unei personalități juridice roboților sau inteligenței artificiale. În ceea ce privește uh, evaluarea responsabilității în legătură cu direct, evaluarea directivei privind responsabilității în cazul produselor defecte, Comisia a adoptat un raport în legătură cu evaluarea acestei directive în care a făcut deja o serie de afirmații dar doresc să vă spun că cealaltă ramură a grupului de experți pe care am menționat la începutul uh, Uh, intervenției mele s-a concentrat uh, tocmai pe întrebarea dacă acest uh, obiectiv a fost adaptat la provocarea. Îmi pare rău că folosesc acest termen um, al inteligenței artificiale, așa cum este el acum, sau trebuie modificat Ei bine, nu există încă o propunere a Comisiei pe acest subiect, dar este un element care poate juca un rol important în procesul de decizie de la Comisie. Iată, nu pot să vă spun mai mult acum pe acest subiect, îmi pare rău. Thank you very much, finally. Mulțumesc și la final are cuvântul domnul González Pons. Nu, nu domnul González Pons. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Staudenmayer uh, pentru uh, prezentarea foarte amănunțită a acestor chestiuni, care va fi de interes pentru comisia noastră în următoarele luni. Sunt sigur că vom continua să comunicăm cu dumneavoastră și grupul de experți în următoarele luni. A fost, în orice caz, o discuție foarte utilă cea din această dimineață. Vă mulțumim foarte mult! Perfect! Încheiem uh, acest punct de pe ordine de zi acum și trecem la următorul punct și anume voturi. Primul vot se referă la un vot privind temeiul juridic conform regulii 40. E vorba de informațiile electronice de transport de mărfuri. Ni s-au cerut trei avize în legătură cu temeiul juridic conform regulii 42 din regulamentul de procedură. Cei care părăsesc sala sunt rugați să o părăsească în liniște, pentru că cei care votează trebuie să știe ce votează. Okay. Um, So, these are requests coming from the Libe and the Sunt solicitări ale comisiilor Libe și Tran. Domnul Roberti dorește să ia cuvântul înainte să votăm. Domnule Roberti, nu doriți? Bun, nu e nevoie. Atunci, primul aviz se referă la temeiul juridic pentru uh, paza de frontieră și de coastă. Nu funcționează. Deci, e vorba de paza um, de frontieră și de coastă uh, și uh, uh, sistemul um, informatic de documente autentice. S-a deschis votul. Could everybody be quiet, please, because the members need to be able to hear which things they are voting on. So the first vote. Deci, primul vot se referă la avizul privind temeiul juridic, privind paza um, de coastă și frontieră în legătură cu documentele false și autentice online și um, uh, acțiunea comună a Consiliului 98700 JHA la solicitarea Comisiei Libe. E clar? Atunci deschidem votul. Shall we take this vote by... Oh, no, this has to be a roll call. Nu, trebuie să votăm uh, cu apel nominal. Așteptăm deci un pic. Îmi cer scuze, nu funcționează sistemul. It's not working.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 Uh, um, se adoptă. Urmează acum avizul privind temeiul juridic pentru regulamentul Parlamentului și Consiliului în legătură cu informațiile electronice de transport de mărfuri um, 0140COD. S-a deschis votul. I think one more. And we now close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la următoarea. Avizul privind temeiul juridic uh, deciziei Parlamentului și Consiliului care permit Germaniei și Italiei să modifice acorduri actuale de uh, transport rutier bilaterale cu Elveția, 2019-0107 și 2019-0108. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Trecem la punctul 8. Adaptarea um, unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de, regulament, de reglementare cu control. E vorba de un vot pentru asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale în triloguri, vot cu apel nominal, decizia trebuie să fie luată prin majoritatea membrilor. Deci avem nevoie de 13 voturi pentru a se lua această decizie. Deci s-a deschis votul. I'm closed. S-a închis votul. Da. Se adoptă. Mulțumesc. Trecem la punctul 9. E vorba de adaptarea actelor juridice privind uh, articolele 290 și 291, tot un vot de a intra în, de, de, de, privind decizia de inițiare negocieri instituționale, s-a deschis votul. I'm closed. S-a închis votul. Mulțumesc, se adoptă. Urmează punctul 10. Acțiuni de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor. Vot asupra deciziei de a iniția negocieri instituționale. Avem nevoie de 13 voturi pentru. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc, se adoptă. Punctul 11. Notificarea sau comunicarea statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială. Tot uh, un vot asupra deciziei de a iniția negocieri instituționale. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Punctul 12. Cooperarea între instanțele statelor membre uh, tot un vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Punctul 13 e vorba de o petiție um, privind clauzele contractuale utilizate de entitățile necomerciale de colectare a drepturilor de autor. E vorba de o scrisoare Dorește cineva să ia cuvântul înainte să votăm? Nu? Domnul Breia. We cannot uh, um, agree to, to this uh, proposal. Nu putem fi de acord cu acest răspuns propus pentru că nu abordează uh, neajunsurile grave din regimuri menționate în petiție și vom vota deci împotrivă. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să iau cuvântul pentru a felicita președinția pentru uh, excelentul răspuns. Uh, nu uh, se admit interpretări în, ale realității. Idei putem să avansăm, sloganul și așa mai departe, dar realitatea juridică în acest moment este cea care uh, răspunde foarte clar la această întrebare. Deci vreau să vă felicit pentru capacitatea de și sinteză de care ați dat dovadă în acest răspuns. Este Mulțumesc, domnul Breyer. Ca să reacționez Da, e vorba de regimul aplicabil. Petiția dorește însă schimbarea acestuia și scrisoarea demonstrează uh, de ce sistemul actual nu trebuie să fie schimbat. Bun, am avut acest schimb rapid de vederi și dacă nu mai dorește să intervină cineva, o să procedăm la vot. Am deschis votul. And closed. Închis votul. Și se adoptă. Punctul 14. Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. Revizuire. Vom vota imediat aici și am deschis votul. Votul s-a închis. Vă mulțumesc. Punctul 15. Avem un raport pentru buget. Domnul Le Breton, sunteți raportor, vreți să-mi spuneți ceva? Nu, doamnă președinte, cred că am discutat pe, în lung și în larg acest subiect și în uh, lung și în larg și e inutil să mai uh, spunem ceva. Vă mulțumesc. Există mai multe voturi de amendamente. La liniatul 2A am deschis votul acum. Primul vot, așadar. Any more? And now I'll close the vote. Acum închid votul. Se adoptă amendamentul 2. Am deschis votul. Închid votul. Se adoptă amendamentul 3. Am închis votul. Și el se adoptă amendamentul 4. Se adoptă și acesta amendamentul 5. Am închis votul acum. Se adoptă. Amendamentul 6. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 8. Votul s-a închis. Se respinge amendamentul 9 acum. Am închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Amendamentul 10. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă amendamentul 11. Nu, mergem la 12, mă scuzați, spune doamna președinte. 12 și 13 și 14 identice. Am deschis votul. Am închis votul și au fost adoptate. Amendamentul 15? Nu, acesta devine caduc. Nu, acum Da. Trecem acum la votul pe această uh, moțiune în ansamblul său. Am deschis votul. Și s-a închis votul. Și se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult! Acum trecem cu, la o ședință cu ușile închise în camera. Înainte de a ne întoarce apoi la voturi, închidem legătura internet avem nevoie de două minute pentru a face această manevră și apoi continuăm în camera. Next single vote or? It's a single vote. just a dispute. Okay, and then these and ones then, are not votes, those no, are discussions.